So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann fangen wir an. Ich begrüße Sie alle. Stimați colegi, trebuie să începem întâlnirea noastră. Aș dori să vă urez bun venit tuturor. Sper că ați primit proiectul de ordine de zi. Aș dori să-mi spuneți dacă doriți să modificăm ceva. Dacă nu, atunci se consideră adoptată. Al doilea punct de pe ordinea de zi este aprobarea procesului verbal al reuniunii din uh, data de 13-14 iulie vom aplica aceeași regulă. Dacă nu se ridică niciun fel de... Dacă nu apare niciun fel de comentariu până la sfârșitul întâlnirii, se va considera că acest, acest proces verbal este adoptat. Trecem la punctul 3, comunicarea ale președintelui. Pentru început aș dori să vă spun că această întâlnire poate fi urmărită online. Toți cei care doresc să știe despre ce discutăm și cum ne comportăm, ne pot vedea pe internet. Aș dori să le urez bun, bun venit tuturor telespectatorilor de la Lisabona, la Luneborg, Tallinn și Varșovia. Trecem la comunicările președintelui, așadar. În primul rând, încă nu am primit propunerea din partea Comisiei cu privire la bunurile cu dublă utilizare, adică revizuirea legislației care vizează aceast- aceste bunuri. Nu prea sunt mulțumit de această stare de fapt. De la sfârșitul lui 2013, adică până la sfârșitul lui 2013, noi căzuserăm de acord asupra faptului că în ceea ce privește tehnologia de supraveghere, e bine, aceasta trebuie să intre și ea în legislația privind bunurile cu dublă utilizare. Mi se pare absolut inacceptabil că tot ceea ce ține de obiectele care pot fi utilizate pentru tortură, există legislație, însă în ceea ce privește regulamentul privind bunurile cu dublă utilizare, acesta nu a fost actualizat ca să includă bunurile respective. Aș dori să insist pe lângă comisie pe acest aspect. Trebuie să înaintăm o propunere cât mai repede și voi transmite o scrisoare comisiei în curând. Un al doilea anunț, un lucru foarte important pentru mine, vizează propunerile din partea Comisiei. Cu toții știm foarte bine că pe data de 10 decembrie are, se va, deci va expira protocolul uh, tranzițional provizoriu China-OMC. Avem o rezoluție în acest sens în Parlamentul European, însă nu există niciun fel de propunere legislativă vis-a-vis -vis de cum vom aborda țările sau sectoarele care nu își formulează prețurile în baza principiilor economiei de piață. Din nou, aș dori să-i cer Comisiei să vină cu o propunere cât mai repede posibil. La Parlamentul European avem nevoie de timp ca să analizăm problematica, în așa fel încât să uh, ne respectăm obligațiile de supraveghere democratică. Trebuie să putem adopta această legislație înainte de data de 11 decembrie. Comisia așadar are obligația de a veni cu o propunere, cât mai repede cu putință. Am să scriu o scrisoare comisarului. Vă cere să ne transmită o propunere cât mai repede. Aș mai dori să vă aduc aminte un lucru vis-a-vis -vis de Kenya. Avem EPA Est-African și știm că pe 27 septembrie Parlamentul uh, kenian a adoptat acest EPA. Kenya așadar a respectat cerințele. Cele șase acte delegate pe care ni le-a transmis Comisia nu mai au niciun sens. Nu știu dacă ne poate uh, confirma Comisia. Domnul Scholz dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru afirmațiile pe care le-ați făcut, cea care ține de China și apoi actele delegate care vizează Africa de Est și de Vest. Vis-a-vis -vis de prima dumneavoastră declarație, am un comentariu. Nu cred că vom putea respecta termenul de 10 sau 11 decembrie. Știm ce s-a întâmplat la acordul informal al ministrilor de resort. Ei nu au venit cu niciun fel de rezultat concret. Comisia a spus că va veni cu o propunere la mijlocul octombrie. Dacă primim această propunere în acel moment, atunci ne va fi extrem de greu să ne ținem de calendar. Avem nevoie de mai mult timp pentru a organiza o dezbatere așa cum trebuie. Trebuie să analizăm îndeaproape cum se vor desfășura relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și China. Iar în ceea ce privește a doua dumneavoastră declarație, actele delegate, Comisia a spus ultima oară că cinci acte delegate vor fi retrase. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră și eu presupun că se va ține seama de asigurările care ne-au fost uh, oferite și vis-a-vis -vis de Kenya. Așadar, Comisia trebuie să ne asigure dacă și cel de-al șaselea act delegat va fi retras. Numai astfel vom putea coordina cu acordul pentru parteneriat economic. Vă mulțumesc! Sandra Galina va veni aici astăzi și o veți putea întreba în persoană aceste lucruri. Domnul Scholz s-a referit și la Consiliul Informal cu privire la comerț din Bratislava. Eu am avut onoarea sau obligația, depinde cum priviți lucrurile, de a fi prezent la acea întâlnire. A fost o întâlnire a miniștrilor pentru comerț și am discutat trei chestiuni principale. Helmut, ai dreptate, una dintre ele a fost tocmai um, instrumentul de apărare comercială de care avem nevoie, tocmai pentru că expiră protocolul provizoriu cu China. În Consiliu încă există poziții divergente, mai ales în ceea ce privește oportunitatea unui astfel de instrument de apărare comercială față de China. Apoi există semne de întrebare vis-a-vis -vis de când ar intra el în aplicare. Eu am subliniat un lucru foarte clar. În ceea ce privește Parlamentul European, Noi avem o rezoluție în care spunem că avem nevoie de o propunere legislativă cât mai curând posibil. Noi nu am dorit ca statele membre să pună bețe în roate în acest proces. Din niciun motiv. De aceea dorim ca și Comisia să-și exprime punctul de vedere. Apoi, în ceea ce privește TTIP, am discutat și TTIP la Bratislava, există diverse opinii în rândul statelor membre. Un stat membru a spus că nu mai este posibil să se obțină rezultate în timpul administrației Obama și de aceea negocierile ar trebui să se oprească. Și alte state membre au fost de acord cu această opinie. Însă ele au spus că nu ar trebui să formulăm ideea sub forma unei opriri, deci nu este oprirea negocierilor, ci e vorba despre uh, reîncepere negocierilor sub un nou președinte, fie el bărbat sau femeie. Discuțiile de la nivel tehnic vor continua, probabil, însă obiectivul nu va fi acela de a se ajunge la un acord în decursul administrației Obama. Nu știm exact care va fi uh, miza finală. Apoi, un al treilea subiect discutat la Bratislava, CETA. Doamna ministru pentru comerț uh, din Canada a fost prezentă la Bratislava și ne-a spus exact care sunt interesele Canadei. Din 1976 există un acord de comerț cu Canada care încă este în vigoare mai există încă 36 de acorduri și diverse alte activități politice comune pe care le întreprindem alături de Canada. Noul guvern canadian dorește să înființeze un parteneriat strategic cu Uniunea Europeană. Eu am avut impresia că cei 28 de ministri, ministri de comerț doresc să semneze acest acord până pe 28 octombrie, în așa fel încât uh, să poată începe și negocierile parlamentare. Au existat câteva rezerve. Unul, două state membre au spus că ar avea nevoie de o declarație juridică obligatorie vis-a-vis -vis de interpretarea anumitor părți din acest acord, CETA. Au spus de asemenea că au nevoie de informații cu privire la aspectele care încă sunt pendinte. România și Bulgaria au exprimat rezerve cu privire la condițiile de călătorie pentru cetățenii români și bulgari. Trebuie să dăm un semnal foarte clar canadienilor cum că suntem pregătiți să semnăm și dacă dăm acest semnal, atunci și canadienii vor lua măsuri în ceea ce privește liberalizarea vizelor. La Bratislava s-a mai discutat și cu privire la aplicarea provizorie a acestui acord. Dacă Parlamentul European ar spune da, atunci se va aplica o bună parte din acest acord. Când vine vorba de curțile de arbitrare, acestea vor fi lăsate deoparte deocamdată. La serviciile financiare și pe acestea le vom exclude din domeniul de aplicare actual – Și o parte din capitolul cu privire la proprietatea intelectuală se va uh, scoate deocamdată. Toate chestiunile care țin de dreptul penal. În linii mari, însă aproximativ 95% din acord se va aplica dacă Parlamentul European spune da. Așadar, majoritatea acestui acord se va va intra în vigoare în mod provizoriu. Întâlnirea din Bratislava a fost foarte utilă și cel mai probabil va mai avea loc un consiliu pe probleme de comerț, pe data de 18 octombrie. Acolo se va lua în considerare o decizie formală cu privire la semnarea CETA. Sperăm că atunci se va clarifica și problema liberalizării vizelor și uh, declarația comună. Sperăm că atunci uh, se va analiza și uh, domeniul de aplicare al implementării inițiale a acordului. După cum spuneam, a fost o întâlnire foarte utilă cea din Bratislava și din punct de vedere personal, aș avea un comentariu, am constatat că atmosfera de lucru a fost foarte pozitivă, foarte constructivă. Unele dintre aceste întâlniri de Consiliu sunt destul de controversate uneori și nu au un aspect atât de constructiv. Helmut are din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai am o întrebare cu privire la TTIP. Ați spus că nu se va suspenda, ca să zic așa, ci mai degrabă se va încetini negocierea Însă, trebuie să ținem seama de dezbaterile care au loc în uh, societate vis-a-vis -vis de acest subiect. Statutul juridic, cum rămâne cu statutul juridic? Știm ce mandat uh, s-a acordat în 2013. Statele membre au conferit comisiei acest mandat. El trebuie să fie respectat. Însă cum rămâne cu structura delegației de negociere? Opinia publică a avut o anumită reacție, noi trebuie să ținem seama de ea și trebuie să vedem ce putem face noi în calitate de Parlament European în acest sens. Ce ne facem dacă se încetinesc uh, o perioadă negocierile? Președintele. Vine la grupul de monitorizare mi se spune că există anumite complicații. Bine venit, Sandra! Acum câteva minute vorbeam despre actele delegate cu privire la Kenya. Pe 20 septembrie, Kenya a ratificat uh, acordul de parteneriat economic și presupun că Comisia va retrage actele delegate respective, nu? Bine, mulțumesc foarte mult! Punctul 4. Însă, înainte de punctul 4, aș dori să urez bun venit uh, colegilor de la comisia noastră omologă din Germania. Ei uh, fac o muncă foarte minuțioasă în ceea ce privește monitorizarea acordurilor de parteneriat economic și se află deci în locul potrivit. Bun venit! Sunt așezați chiar în spatele sălii. Până și comisia se bucură, iată. Bun, trecem deci la punctul 4, calendarul de reuniuni INTA pe 2017 a fost hotărât de coordonatori. Așa că trecem la punctul 5, care este starea de fapt cu privire la negocierile actuale aflate pe rol la triloguri avem una singură și se apropie de final. Este vorba despre mineralele din zone de conflict și uh, implementarea a ceea ce am discutat atâta vreme. Este vorba despre un subiect foarte sensibil, iar aici Ideea este să analizăm întreg procesul din mină până uh, la prelucrare. Vom avea o reuniune tehnică în 27 septembrie și dacă totul merge bine, atunci, în 19 octombrie, se va face adoptarea uh, și domnul Winkler este raportorul. Domnule președinte și stimați colegi, Doresc să vă mulțumesc în primul rând și să le mulțumesc și colegilor care sunt raportori din umbră. Le mulțumesc pentru, uh, le mulțumesc, mulțumesc și colegilor din secretariat pentru munca lor, pentru eforturile de buse. Este vorba despre un uh, dosar foarte complex și foarte tehnic, care încă nu s-a terminat și, de asemenea, le mulțumesc și coordonatorilor și raportorilor din umbră pentru eforturile lor foarte importante. Aș dori să îi rog să își instruiască asistenții și experții care uh, participă la care, și asistenții și experții uh, care vor participa la aceste ședințe uh, și să îi invite în spiritul compromisului pe care l-am avut pentru că toate grupurile politice s-au apropiat unele de altele în Parlament și cred că a venit vremea să uh, punem pecetea pe acest dosar foarte important și să le aducem la forma, import- la forma sa finală. Mulțumim, domnule Winkler. Uh, vă mulțumim și dumneavoastră pentru rolul foarte activ pe care l-ați avut în acest dosar. Aceasta va fi o adevărată piatră angulară pentru Parlamentul European, va fi pentru prima dată când vom avea legislație, uh, reguli cu forță obligatorie cu privire la felul în care tratăm mineralele din zonele de conflict. Este, ar putea fi considerat un prim pas uh, în ceea ce privește uh, lanțurile de Uh, valoare la nivel global, fie că e vorba despre textile sau uh, minerale și așa mai departe. Cu siguranță vor mai veni și astfel de dosare în viitor. Punctul 6 de pe ordinea de zi, care este oarecum legat de cel anterior, de cele anterioare mai degrabă, este vorba despre un schimb de opinii cu Organizația Internațională a Muncii cu privire la standardele muncii. Uh, de obicei avem uh, astfel de schimburi de opinii cu OIM în comisia noastră, pentru că ne axăm foarte mult pe durabilitate și întotdeauna ținem cont de standardele OIM. Și în perspectiva semnării acordului cu Canada, se pune această problemă a adoptării a două standarde cheie. Întotdeauna analizăm standardele din țările cu care colaborăm, din Bangladesh, din Filipine și așa mai departe. Și, în mod evident, că le analizăm atunci când intensificăm legăturile comerciale ne dăm seama că ce se întâmplă în Filipine nu este tocmai promițător. Uh, însă cu Vietnamul am finalizat acordul comercial și uh, se pune problema drepturilor sindicale și independenței sindicatelor. Sindicatelor acestea sunt drepturi fundamentale și sunt chestiuni extrem de importante pe care trebuie să le luăm în considerare dacă este să ne axăm pe durabilitate în acordurile comerciale. În ceea ce privește Corea, avem deja un acord, există uh, grupuri de consiliere, grupuri operative loc, uh, naționale care uh, monitorizează ce se întâmplă. Um, ar fi, deci, foarte util să avem punctul de vedere al OIM pe, cu privire la aceste țări. Apoi se pune și problema standardelor decente de muncă, condițiilor de muncă. Totul este foarte strâns legat de ce am discutat până acum în comisia noastră. Și aștept să aud ce are de spus doamna Wagner, care este director pentru standarde internaționale. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Le mulțumesc tuturor membrilor că au invitat din nou OIM pentru a organiza acest schimb de opinii. Chiar apreciem această ocazie de a discuta standardele în domeniul muncii în mai multe țări în mod aprofundat. Aș dori să vă întreb din de toate cât timp am la dispoziție pentru intervenția mea. Să zicem că 10 minute, spune domnul președinte, sau 15, pentru că următorul punct de pe ordinea de zi trebuie să-l prezentăm la ora 4. Bine că am întrebat. Nu voi putea să intru în detalii legate de toate țările pe care le-ați enumerat, o să mă refer doar la câteva, având, având în vedere și discuțiile recente pe care le-am avut în iunie și conferința internațională uh, Uh, OIM de la Geneva. Am selectat lista de țări în funcție de interesele dumneavoastră și voi trece prin ele în ordine alfabetică. Vă rog să nu interpretați în alt fel ordinea pe care am uh, ales-o. Începem cu Bangladesh. Bangladeshul a fost invocat la conferința din iunie cu privire la um, la aceste standarde și vă amintiți că aceeași a fost tema și anul trecut. Am discutat despre hărțuirea sindicatelor, libertățile civile, um, eliminarea obstacolelor în, în calea liberului schimb, cerințele legate de calitate de membru în sindicate și uh, libertatea limitată de asociere în uh, zonele de export și procesare. Comitetul conferinței a luat act de faptul că guvernul de acolo nu face progrese uh, cu privire la concluziile comitetului nostru referitoare la libertatea de asociere. Am făcut apel la guvernul din Bangladesh să ia măsuri, printre care se numără și modificarea uh, actului uh, referitor la zonele de procesare și export, asigurând uh, libertatea de asociere și uh, anchetarea actelor de discriminare împotriva sindicatelor Uh, rezolvarea plângerilor cu celeritate. Am avut o misiune în aprilie anul acesta. Au participat cei doi vicepreședinți ai Comisiei pentru aplicarea standardelor. OIM a fost invitată să participe la o audiere parlamentară joi și vineri, miercuri și joi, îmi cer scuze, și se va adopta o nouă lege cu privire la aceste zone de proces, procesare și export. Deci, organizația noastră a fost invitată să participe la audiere pentru a discuta direct cu ei aceste teme. O să vă fac o actualizare cu privire la starea de fapt în ceea ce privește uh, Uh, respectarea Convenției cu privire la inspecțiile uh, privind condițiile de muncă. Problemele au fost uh, variate. Uh, există uh, lacune legislative, capacitate și aplicare slabe. Am uh, înregistrat și progrese. După cum știți, avem un program de asistență tehnică pe care îl punem în aplicare în cooperare cu UE și am văzut că se fac progrese în acest domeniu. Regulile sindicale, uh, de asemenea, există îmbunătățiri în ceea ce privește inspecțiile uh, uh, referitoare la siguranță și incendii. Așa că am, s-au înregistrat într-adevăr și progrese, însă, după cum știți, există în continuare provocări, însă cel puțin au pornit-o pe calea cea bună. Voi trece acum la Ecuador. A fost chemată această țară în fața comisie, Comitetului pentru uh, conferința referitoare la standarde pentru nerespectarea regulilor cu privire la negocierile colective. Au fost uh, refuzate aceste drepturi lucrătorilor din sectorul public. Excluderea acestor lucrători de la aceste drepturi a fost extinsă prin modificarea Constituției anul acesta. E important să știți că la începutul lui septembrie directorul general a, al OIM a trebuit să intervină la cererea Confederației Sindicale din, de pe continentele americane având în vedere dizolvarea administrativă din august a sindicatelor profesorilor. Am primit prin presă răspunsul ministrului la intervenția uh, directorului general și uh, ni s-a spus că nu este vorba despre un sindicat, ci despre o organizație socială Regretăm că delegația care a venit la conferință nu era foarte bine pregătită. Am cerut răspunsuri de la guvernul ecuadorian și răspunsurile vor fi analizate de către experți în noiembrie și decembrie anul acesta. Monitorizăm în continuare evoluția situației din Ecuador. În ceea ce privește Corea, Cred că ar fi interesant să aflați ce s-a întâmplat, pentru că nu a fost discutată situația acestei țări anul acesta, ci la conferința de anul trecut și am discutat atunci referitor la Convenția cu privire la nediscriminare. Discriminare bazată pe inegalități pe piața muncii și pe opiniile politice, mai ales în ceea ce privește uh, cazul profesorilor. Guvernul a luat măsuri legislative în urma discuțiilor de la conferință și Comitetul de experți a putut să evalueze informațiile primite de la guvernul corean în ceea ce privește măsurile legislative pe care le-a uh, impus din iunie 2015, de la conferința de atunci. În decembrie, Comitetul de Experți a evidențiat o problemă, adică măsurile disciplinare aplicate profesorilor care au activități politice. Deci aceasta este o chestiune care este în continuare uh, subiect de discuție între OIM și Guvernul Coreei. Follow-up to the... Ca urmare a discuției uh, de la conferință și ca urmare a comentariilor uh, Comitetului de Experți, putem spune că acum, uh, cooperând Comisia Europeană, suntem gata să vedem care sunt lacunele de implementare în ce privește Convenția 111. Apoi, dacă vorbim despre Corea, important este să știți că Uh, directorul general al uh, Organizației Internaționale a Muncii a trebuit să-și renuiască îngrijorările legate de libertatea de asociere, pentru că foarte recent uh, președintele principalei confederații sindicatelor din Corea a fost pus sub acuzare și a primit o sentință de 5 ani de închisoare pentru activitățile sale sindicale. Un alt Um, reprezentant al sindicatelor a primit o sentință cu pușcăria anul trecut um, în uh, noiembrie. Deci este clar un semnal că există încă probleme la care am asistat uh, și în trecut și că acestea chiar uh, sporesc. Există o grevă planificată pentru această săptămână, deci interesant va fi să putem urmări și evoluțiile din Corea în această săptămână. Apoi, în ceea ce privește uh, Birmania. Uh, uh, ea nu a fost uh, discutată, după cum știți, la conferință, însă mi s-a spus că sunteți interesați să fiți informați de ceea ce se întâmplă acolo. Există trei principale domenii de intervenție pentru a ajuta Birmania să facă progrese, respectând, bineînțeles, cerințele care țin de statul de drept. E o nevoie de a susține instituțiile responsabile pentru punerea în aplicare a legislației și uh, care sunt responsabile pentru punerea în acțiune uh, și constituirea capacității actorilor esențiali din Myanmar. Avem un program uh, lansat de guvernul acestei țări împreună cu Statele Unite, Jap Japonia, Danemarca și uh, Organizația Internațională a Muncii, uh, lansat în 2014 uh, și relansat în 2015, care trebuie să susțină Myanmar, Birmania, exact în aceste trei domenii pe care le-am menționat. Uh, În ce privește Comisia Europeană, în această săptămână se organizează cel de-al doilea forum al actorilor interesați pentru a discuta uh, reforma OIM și, uh, de asemenea, și capacitatea instituțională necesară pentru a face acest program să progreseze. Deci este important ca dumneavoastră să știți uh, că principala reformă a administrației este în curs și asta datorită sprijinului comunității internaționale. Deja am reușit să asistăm la anumite progrese, deși multe mai rămân uh, de uh, făcut. S-au actualizat până acum anumite uh, legi și acest proces s-a încheiat. Îmi dau seama că am consumat ceva timp, dar vreau să mai spun câte, câteva cuvinte în legătură cu Filipine și apoi cu lanțul global de aprovizionare. Filipinele Uh, sunt una dintre țările care au fost uh, discutate și în iunie anul acesta în legătură cu Convenția 87. S-au făcut progrese în ceea ce privește operarea mecanismului internațional de monitorizare a mm, rezoluției cu privire la încălcarea drepturilor uh, omului, inclusiv a drepturilor uh, uh, sindicale. Apoi trebuie să spun că nu există prea multe progrese făcute pentru investigarea actelor împotriva sindicatelor și clar anumite lipsuri administrative încă nu au fost acoperite. Sunt câteva acțiuni pe care um, conferința comisiilor le-a uh, solicitat. E vorba de presupusele crime împotriva uh, sindicaliștilor, apoi uh, legislația care trebuie să fie adusă la conformitate totală și apoi um, criteriile OIM. Aici trebuie să spunem, domnule președinte, că am reușit să luăm de atunci legătura cu guvernul și să uh, pregătim discuțiile pentru ca o misiune directă să poată avea uh, loc la începutul anului viitor pentru a vedea cum putem face progrese în legătură cu chestiunile care țin de codul muncii și care uh, au rămas nesoluționate. Deci ne vom implica împreună cu OEM pentru a vedea cum putem soluționa pozitiv uh, problemele rămase. Apoi, în ultimul rând, în ceea ce privește lanțul global de aprovizionare, de bine, a avut loc o discuție lungă și complexă în legătură cu acest subiect foarte important în iunie anul acesta la uh, Conferința Internațională a Muncii. S-a discutat despre uh, condiții decente de lucru în lanțul global de aprovizionare. Discuțiile, cum spuneam, au fost foarte complexe și destul de lungi, a fost greu să ajungem la concluzii, însă am ajuns până la urmă la câteva concluzii. Atât discuția cât și concluziile au subliniat natura multifacetată a lanțului de uh, aprovizionare mondial și apoi s-a pus accentul pe importanța creșterii mondiale și apoi uh, provocările care uh, răies de pe urma uh, acestor lipsuri administrative um, legate de um, legislația muncii. Sunt recomandări să se întreprindă acțiuni de către guverne, de către mediul de afaceri și de către partenerii sociali împreună. Mai ales în aliatul 22, 23 și 25, se oferă instrucțiuni uh, clare pentru Biroul Internațional al Muncii pentru a lua măsuri ulterioare. Deci, dacă citiți acest aliniat 23, uh, pe care nu vi-l citesc eu, însă dacă îl veți citi, veți putea uh, vedea exact care este uh, meniul complet uh, asupra care trebuie să se concentreze OEM. Acum uh, ne gândim la un program de acțiuni pentru a reflecta aceste concluzii și pentru a avea în vedere uh, următorul obiectiv. OEM să-și folosească experiența, avantajul competitiv și cadrul normativ, de asemenea și capacitatea de a organiza întâlniri și de a facilita uh, dialogul, chestiunea adesea dificile, uh, în cadrul unui uh, program care este acum uh, pregătit, uh, bazat pe cinci axe, cunoștințe, diseminare, informare, construirea capacității pentru toți actorii implicați în lanțul global de aprovizionare și apoi ceva ce v-ar putea interesa în celor pe care le-ați menționat anterior și anume găsirea unui program de susținere a muncii decente ne axăm și pe uh, ratificarea și implementarea unor acorduri colective de muncă ca și de asemenea și a convențiilor cheie din domeniul muncii. Apoi uh, ne gândim și uh, în al patrulea rând la asistență acordată de OEM și în ultimul rând de parteneriate, pentru că nimeni nu poate ajunge la schimbări durabile în acest lanț la provizionări și la coerență politică între actori fără această dimensiune. Acest program va fi uh, supus aprobării uh, organismului uh, de guvernare al OIM și apoi acest organism va discuta felul în care OIM va putea pune în aplicare acest program. E clar însă că am oferit instrucțiuni legate de intervenții și de ambiția pe care ne-o dorim din perspectiva obiectivelor pe care le avem. Acesta a fost uh, o actualizare scurtă a situației. Mulțumim pentru această prezentare. Acum dă cuvântul uh, membrilor noștri uh, pentru două minute fiecare. Doamna Miner. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim, doamnă Varga. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru această prezentare care a luat în calcul diverse state. Ați uh, spus că mai sunt și alte state care mai au probleme în legătură cu acest uh, tratat fundamental al OIM. Mă gândesc că textul tratatului încurajează Uh, semnarea altor tratate fundamentale, însă nu există niciun fel de exigență în acest sens, nu există sancțiuni pentru statele care nu ar uh, fi semnat uh, tratatul OIM. Apoi, dacă ne gândim puțin ce se întâmplă cu CETA, aș vrea să văd care este opinia dumneavoastră legată de protocolul complementar al acestui tratat, mai ales în ceea ce privește condițiile de lucru. Dacă bine am înțeles, protocoalele nu sunt obligatorii, deci aș vrea să știu care este uh, părerea OEM în legătură cu acest aspect. Helmut Scholz. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori și eu să uh, mulțumesc uh, reprezentantei uh, pentru această prezentare legată de diversele state. Aș dori să întreb următoarele în legătură cu negocierile actualmente în curs la uh, Geneva. Este vorba despre responsabilitatea companiilor cu privire la drepturile omului. În ce măsură OIM uh, uh, este implicată în acest demers și în ce măsură vă doriți ca um, un astfel de de acord să fie implementat. Eu cred că um, acordul colectiv de, lucru, de muncă este unul dintre uh, chestiunile majore pe care le-am obținut și ne-am dorit ca aceste prevederi să se regăsească în toate acordurile. Însă mă întreb cum am putea să facem totul obligatoriu în toate acordurile. În al doilea rând, Cum alegeți statele pentru o analiză mai cuprinzătoare? Ce mecanism folosește Comisia? Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu uh, vorbitoarei. Am trei întrebări subținte, dacă îmi permiteți. Mai întâi, în legătură cu politica comercială a Uniunii Europene. După cum uh, știți, în general, avem un capitol legat de dezvoltare uh, generală în acordurile noastre. Și am insistat pe asta uh, vreo dovadă că aceste capitole ar face vreo diferență în statele cu care semnăm noi acorduri? pentru că recent au existat anumite studii academice care au uh, conchis că, din păcate, aceste capitole nu uh, fac vreo diferență. M-ar interesa să văd dacă aveți ceva de spus în legătură cu acest aspect. Și apoi acum două întrebări legate de două state. În ce privește Corea, împărtășesc ceea ce ați spus dumneavoastră în legătură cu această țară. Suntem și noi îngrijorați că situația se uh, deteriorează în Corea. Uh, Corea nu a ratificat uh, Convenția 98. Aveți un dialog uh, cu ei pentru a-i convinge să ratifice această convenție, pentru a îmbunătăți situația generală din Corea și apoi, în cele din urmă, o țară pe care ați menționat din cauza timpului, și anume Turcia. Știm de la început la anul 90 uh, ce se întâmplă în Turcia. Încet, dar sigur, s-au îmbunătățit lucrurile în ceea ce privește munca prestată de copii. Vedem uh, însă că odată cu criza refugiaților a reapărut uh, acest fenomen. Purtați un dialog așadar cu turcii pentru a încerca să schimbați această situație? Mulțumim. Doamna, doamna Sanchez. Mulțumesc, domnule președinte, și am câteva întrebări care vizează politica comercială a Uniunii Europene. CETA mă interesează mai ales. Aș dori să știu dacă doamna reprezentată, reprezentantă consideră că există suficiente garanții juridice de natură obligatorie în ceea ce privește clauza de uh, apărare socială în acest uh, tratat. Apoi, considerați că acest, această clauză se regăsește își găsește cel mai bun loc într-un astfel de tratat de comerț. Interpretarea OIM și interpretarea organismelor de control prevăzute pentru acest uh, document, ar, cele de interpretare ar putea fi diferite. Aș dori să ne mai referim puțin la situația din Corea, deși ați menționat acest subiect. Lucrurile s-au înrăutățit, însă în ultimii cinci ani a existat un acord uh, comercial uh, cu Corea de Sud uh, care obligă Corea să îndeplinească standardele muncii și să le aplice treptat. Sunteți suficient susținuți de Uniunea Europeană pentru a pune presiune pe Corea de Sud pentru ca asta să se întâmple? pentru că altfel nici nu are rost să includem aceste aspecte în acordurile comerciale, dacă sunt chestiuni uh, care apoi sunt lăsate deoparte. Creți așadar că Comisia Europeană va oferi suficient sprijin uh, pentru a pune presiune asupra uh, administrației coreene pentru a face progrese? Conferența. Grazie Presidente, anch'io voglio ringraziare. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Florența. Și eu aș dori să îi mulțumesc uh, doamnei reprezentant al OIM pentru această declarație excelentă. Aș dori să subliniez în primul rând faptul că pe 5 iulie Parlamentul European a semnat o rezoluție pentru care eu am fost raportoare. Scopul acestui raport a fost acela de a crește coerența în, cea, în domeniul dezvoltării durabile. Dorim să ne asigurăm că acordurile comerciale au un impact real asupra îmbunătățirii condițiilor de muncă. Efectele acestea trebuie să fie luate în seamă de actorii de la nivel național în ceea ce privește cele patru acorduri principale. Dorim să subliniem foarte mult gestionarea responsabilă a lanțului global de aprovizionare. În uh, opinia mea, apărarea lucrătorilor este, ar trebui să fie o chestiune crucială pentru Parlamentul European, la fel ca pentru OIM. Sunt de acord cu colegii care au uh, adresat întrebări vis-a-vis -vis de CETA. Practic aici nimic nu este obligatoriu în ceea ce privește dreptul muncii. Nu există obligația transpunerei acestor drepturi. Aș dori să știu care este opinia OIM vis-a-vis -vis de CETA și vis-a-vis -vis de acordul cu Singapore. Aș dori să ne spuneți câteva lucruri și vis-a-vis -vis de Turcia mai ales în ceea ce privește munca copiilor. Uniunea Europeană nu poate ignora acest uh, lucru. Ce măsuri va lua OIM, având în vedere încălcările acestor drepturi din Turcia și din Bangladesh? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să o felicit pe doamna reprezentantă a OIM și să felicit și OIM-ul în sine pentru muncă excelentă. Am două întrebări. Dorim să subliniem importanța dezvoltării durabile și drepturilor sociale în țările cu care semnăm aceste tratate, însă eu mă întreb ce se întâmplă în momentul în care o țară semnează un acord și apoi face reforme în muncă care nu respectă acordul pe care tocmai l-a semnat. Asta s-a întâmplat în țara mea, în Spania. A avut loc o reformă în piața forței de muncă. În al doilea rând, aș vrea să ne spuneți mai multe despre Filipine. Am înțeles că va demara o negociere foarte importantă și ar fi util ca Parlamentul să aibă informații detaliate vis-a-vis -vis de cum decurge această negociere, în așa fel încât să ne putem uh, orienta, poziționa mai bine vis-a-vis -vis de el. Mulțumesc! Sandra, aveți trei, cuv- trei uh, minute. Sau comisia. Cum uh, dorește comisia să se asigure că se um, pune în aplicare standardele OIM în Corea. Comisia. Da, comisia are DG Ample, care, DG deci Ocupare, care uh, păstrează legătura cu Organizația Internațională a Muncii. De asemenea, DG Trade are câteva acorduri cu țările menționate anterior. Lucrăm constant cu OIM. Aș dori să le mulțumesc în mod public pentru munca lor excelentă. Cu toții suntem îngrijorați de cele auzite. Vis-a-vis de Bangladesh, noi uh, abordăm problema nu din punctul de vedere al uh, pactului, ci din punctul de vedere al GSP. Lucrăm și cu Corea. Ei au uh, fost de acord că OIM poate participa la negociere. S-au menționat și alte țări, de exemplu Myanmar. Fără participarea directă a Uniunii Europene la anumite proiecte, nu ar fi fost posibil. O ne-a mulțumit nouă pentru faptul că am finanțat anumite proiecte acolo. Deci există diverse proiecte. Nu aș dori să vă repet lucruri pe care le știți deja. Aș dori să subliniez un lucru, și numai alegerea pe care am făcut-o noi ca Uniunea Europeană. Noi nu am dorit să mergem să sprijinim standardele noastre în Europa. În politica noastră comercială am hotărât să sprijinim Convenția Centrală a Organizației Internaționale a Muncii. Poate că ar trebui să analizăm și Uniunea Europa ce se întâmplă în Uniunea Europeană uneori. Întotdeauna menționez acest lucru colegilor de la Direcția Generală Ocupare. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați permis ca OMS să vorbească aici astăzi. Este important ca partenerii noștri să constate că sunteți interesați, că suntem interesați. Rezoluția pentru care a fost raportată doamna Lorența a fost foarte utilă și uh, domnul Begin a fost raportată pe, un, pe o rezoluție foarte importantă pe care o recunoaștem. Strategia Comerț pentru Toți consideră că este importantă punerea în aplicare a drepturilor uh, a dreptului muncii în țările cu care avem acorduri. Însă, o avertizare am de dat. Nu trebuie să considerăm că doar prin comerț putem realiza toate aceste lucruri. Aici este vorba și despre drepturile omului, nu doar standarde de, de condiții de, condiții de muncă, îmi cer scuze. Mulțumesc. Doamna Varga, acum are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte multe întrebări, foarte bune. Mulțumesc foarte mult. Este un schimb de opinii fascinant. Aș dori să grupez câteva întrebări. Condițiile de muncă și acordurile de liber schimb. Pentru AIME există trei chestiuni importante aici. coerența clauzelor care țin de muncă în aceste acorduri și faptul că ele integrează și reflectă corect standardele internaționale. În momentul în care standard, um, acordurile de liber schimb aleg standardele naționale care le plac mai mult și nu se raportează la OIM, ei bine, aici OIM-ul ar avea o anumită problemă. Pentru noi este important ca aceste acorduri de liber schimb să facă referire la instrumentele adecvate și să se folosească de sistemul OIM de supraveghere în așa fel încât să evalueze dacă există conformitate sau nu. Au existat întrebări care vizează obligativitatea, penalizările. OIM nu are un cuvânt de spus pe aceste chestiuni. Noi trebuie să vedem dacă acordurile de liber schimb oferă pârghii interesante pentru creșterea nivelului de implementare a standardelor internaționale de muncă. Experiența ne arată că pârghile oferite de acordurile acestea sunt uh, importante, dar nu sunt suficiente. Importantă este colaborarea continuă cu statele membre care au voință politică și s-au arătat interesate să își crească gradul de conformitate cu standardele internaționale de muncă. Să vă dau un exemplu, Vietnamul. În Vietnam, de mai bine de 10 ani lucrăm cu Vietnamul. Îi ajutăm să se alinieze cu standardele cele mai importante, încercăm să îi ajutăm să evolueze către o structură mai matură. Toate aceste lucruri necesită timp și timpul este prețios. De aceea trebuie să colaborăm în mod constructiv. Este mai puțin important să ne tot mulțumim unii altora, însă Trebuie să subliniez faptul că ne-a fost de mare ajutor Comisia. În momentul în care există voință politică, atunci putem lua măsuri mult mai concrete. Impactul și uh, dovezi care să susțină impactul, dovezile sunt mai greu de strâns în acest sens. Încercăm să avem o abordare mai științifică vis-a-vis -vis de măsurarea impactului acțiunilor noastre. La întâlnirea din noiembrie va fi prezentat un document cu privire la standardele de muncă, condițiile de muncă și acordurile de liber schimb, să vedem ce efect au cele două. Mai rămân încă foarte multe lucruri de făcut în așa fel încât să avem o evaluare clară a situației. Pentru noi este important să avem un spațiu în care să putem promova aplicarea standardelor de muncă. Progresul chiar și atunci când este încet este mai bun decât absența progresului. În ceea ce privește drepturile omului și întreprinderile, noi avem un dialog constant cu colegii noștri. Într-adevăr, este un instrument neobligatoriu însă se creează un spațiu în care OIM dorește, la care OIM dorește să participe, dacă e vorba de promovarea standardelor de muncă. Da, colaborăm și uh, lucrăm îndeaproape cu ei. Acum, anumite țări care aleg uh, ce își doresc ele. Cei doi vicepreședinți ai uh, Comisiei uh, conferinței, ale cei 24 de țări cele 24 de cazuri care pot fi uh, de, care pot avea o natură diversă, neconformitate și așa mai departe. Diverse criterii utilizate de vicepreședintele, vicepreședinții comitetului respectiv uh, și apoi comitetul uh, în întregimea sa aprobă lista de țări. Corea. Avem un dialog, însă deocamdată nu există niciun interes pentru continuarea examinării acestui aspect. Și nu avem niciun semnal în ceea ce privește Comisia 98 munca copiilor în Turcia. Într-adevăr, am constatat că s-a redus munca copiilor în Turcia, am oferit și asistență tehnică ca să rezolvăm această problemă. Nu știu ce impact a avut finanțarea și aveți într-adevăr dreptate. Criza refugiaților a dus la creșterea magnitudinii problemei. IMEA a lansat recent un program care țintește tocmai această problemă a copiilor care muncesc ilegal în contextul crizei refugiaților. Am furnizat aco- um, asistența tehnică, tehnică necesară ca să ne asigurăm că Turcia nu pierde toate uh, lucrurile pe care le-a realizat în, înainte de criza refugiaților. Iar în ceea ce vedește Filipine, Parlamentul a refuzat mai multe documente legislative, însă legislatura care urmează în Filipine consideră că aceste chestiuni sunt de înaltă importanță. Vom continua să analizăm cum decurg lucrurile anul viitor, la începutul anului viitor, vom colabora cu DigiTrade, ca să sprijinim Filipinele în uh, îmbunătățirea condițiilor de muncă și dorim să promovăm dialogul social și rezolvarea adecvată a conflictelor. Domnule președinte, sper că am răspuns tuturor întrebărilor. Mulțumesc, doamna Varga. A fost foarte interesant și sper să menținem uh, contactul, tocmai ca să îmbunătățim standardele cele mai importante de muncă pentru lucrători. Vă mulțumesc. Am ajuns la punctul 7, adică votul, primul vot. Cu privire la clauza de salvgarantare bilaterală din acordul cu Columbia și Peru. Doamna de Sarne este raportoare. Și veți avea nevoie de cartele pentru votul final, așa că facem un vot de probă întâi. Am deschis votul. În regulă, am închis votul. Totul e în regulă, toate grupurile sunt prezente, avem quorum, deci punctul 7. După cum spuneam, clauza bilaterală de salvgardare pentru acordul cu Columbia și Peru în ceea ce privește bananele. 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Verificăm, deci. La 20, partea a doua, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 35, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Referirile. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Considerente 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. La 16, da? Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 15. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Cu amendament oral pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Propunerea uh, modificată pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum votul electronic cu privire la propunerea legislativă modificată. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Dorește doamna raportor să ia cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Vă propun să continuăm cu trilogul, cu Consiliul. Avem acum o majoritate amplă, deci putem să discutăm de pe altă poziție. Le mulțumesc uh, raportorilor din umbră cu care am făcut echipă și uh, sper că putem trece la triloguri direct eu vă propun să votăm acest lucru. Ni se cere să mergem, să intrăm în triloguri imediat. Așadar se vor demara negocierile, tocmai am decis mandatul, iar echipa de negociere va fi formată de doamna de Searne ca raportoare, din mine ca președinte, și domnii Mato, Moise, Keller, domnul Scholz și domnul Borelli și un membru al NF, dacă doresc. Zustimmt, den, da müssen mit Ja stimmen, aber das machen wir eh- Dacă sunteți de acord, bun, votăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Aproape unanimitate. Doamnă de Sarne, vă urăm toate cele bune pentru negocieri. Haideți să trecem acum la punctul 8. Planul de acțiune împotriva traficării cu specii din fauna și flora sălbatică. Vom începe cu amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem un amendament oral din partea raportoarei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. La 21 am deschis votul. Și l-am închis. Bun, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 25 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 27 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 28 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Eu cred că se adoptă, dar verificăm. Am deschis votul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 Avizul modificat, vot electronic, am deschis votul. Și l-am închis. Și cu mare majoritate se adoptă. Felicitări, Emma! Am ajuns astfel la punctul 9. Votăm proiectul de aviz cu privire la mecanismul de schimb de informații referitoare la acordurile interguvernamentare în domeniul energiei. Domnul Benson este raportor. Compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 35, spune domnul președinte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36, pentru, împotrivă,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 Bun, deci se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, Abțineri? Haideți să verificăm. La 48 am deschis votul și l-am închis. Se adoptă. 50 pentru, împotriva abțineri se respinge, 51 pentru, împotriva abțineri se respinge, 52 pentru, împotriva abțineri se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Am deschis votul la 65. Și am închis votul. Se adoptă. 66 pentru, împotriva abținerii se respinge. 67 pentru, împotriva abținerii se respinge. 68 pentru. Întrerupere. Putem să facem un vot în bloc la amendamentele 86 până la 6. 68 până la 77 se corectează vorbitoarea. Avem o propunere de vot în bloc de la 68 la 76. Se opune cineva? Bun, deci votăm în bloc dacă nu se opune nimeni, de la 68 până la 76. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping în totalitate. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la amendamentul 78. Am deschis votul. Și am închis votul. Se respinge. 7. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 9. Vreți iară să votăm cumva în bloc de la 9 la 12? Se opune cineva? Nu. Așa că 9-12 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. 14 16 pentru, împotriva abțineri se respinge, 17 pentru, împotriva abțineri se respinge, 18 pentru, împotriva abțineri se respinge, 19 pentru, împotriva abțineri se respinge, 20 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromis 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Douăzeci și șase pe două părți. La partea întâi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 27. Pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 28. Pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 29. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 30. Pentru, împotriva, abțineri și se respinge. Așa că am ajuns la votul final. Avizul modificat, am deschis votul. Și am închis votul. Se adoptă cu majoritate amplă. Felicitări raportorului. Mulțumim foarte mult. Astea au fost voturile pe ziua de azi. Dacă dorește cineva să părăsească sala, vă rog să o facă în liniște. Punct 10 este Bericht über Punctul 10 activitatea grupurilor de monitorizare Vă rog, păstrați liniștea, domnul președinte. Deci au existat două activități. Mai întâi încercește relațiile cu um, Statele Unite la începutul septembrie. N-am fost eu personal acolo, dar David mi-a ținut locul. Deci poți să ne spui câte ceva în legătură cu acest grup de monitorizare? Vrei să spui ceva, nu? Îmi pare rău, um, sunt încă distrasă de ce se întâmplă în sală. Ă, mă întrebai dacă vreau să spun câte ceva în legătură cu ce s-a întâmplat la grupul de monitorizare. E bine, eu cred că procedăm ă, așa cum ă, se aștepta de la noi. Am avut întâlniri cu negociatorul șef pentru TTIP, cu participare activă și nu pot să vă raportez nimic mai mult de atât. Cred că grupul de monitorizare este bun pentru a clarifica anumite nelămuriri care există încă între anumit, anumiți membri și sperăm că vom putea, într-o manieră constructivă, să mergem mai departe. Bun, atunci următorul grup de monitorizare eh, cred că va avea loc eh, la eh, începutul octombrie apoi. TISA a fost un grup de monitorizare pe 7 septembrie cu domnul China după cea de-a 19-a rundă găsuită de Australia. Nu avem nici de acolo știri senzaționale. Acestea au fost uh, cele două grupuri de monitorizare pe care le-am uh, avut și așa ajungem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Este vorba despre un raport uh, a delegației comune INTA și DEVE la un CTAD conferința ministerială a UNCTAD de la uh, Nairobi, cea de-a 14-a conferință. Au fost uh, două mari uh, linii de discuție. Pe de o parte am avut discuție legată de un nou mandat pentru UNCTAD, S-au discutat chestiuni legate de îndatorare și apoi, de asemenea, și posibilitatea de a consolida uh, mai mult rolul politic al UNCTAD. Deci am uh, participat aici abia indirect pentru că am avut un uh, schimb cu comisia. Și apoi, în a doua linie de acțiune, firește au fost multe evenimente care s-au derulat în paralel, multe chestiuni legate de comerțul internațional. Și noi am fost uh, activ, mai ales uh, atunci când am venit vorba despre Forumul uh, Mondial cu privire la investiții. Am avut uh, ocazia să fac acolo o prezentare, să țin un discurs și apoi, în al doilea rând, un lucru care mi s-a părut foarte interesant a fost că împreună cu canadieni am reușit să uh, ne uităm puțin uh, în profunzime la ceea ce se întâmplă cu sistemul de investiții și să-l uh, prezentăm. Am uh, primit uh, feedback uh, pozitiv din partea altor state din lume pentru acest model nou care um, se bazează pe o curte, o instanță a investițiilor. Am putut continua aceste discuții și anumite state terțe au întrebat dacă ar putea avea la un moment dat capacitatea de a instrui și plăti judecătorii acestei instanțe. Firește, sunt chestiuni la care trebuie să mai reflectăm. Apoi am mai avut discuții cu kenienii. cu privire la semnarea acordului de parteneriat economic. Asta, firește, a însemnat că Miniștrii responsabili uh, au venit uh, să discute în cadrul comisiei. Uh, votul a avut loc pe 27 septembrie în Kenya. Altfel aveți raportul scris la îndemână. Aveți întrebări? Se pare că nu. Prin urmare, trecem mai departe la punctul 12. Asistență macrofinanciară pentru Iordania dau imediat cuvântul lui Emanuel Monrel, care este raportorul. Mulțumesc, președinte. Deja am avut o dezbatere aprofundată în legătură cu Iordania la întâlnirea anterioară a Comisiei INTA și putem spune că am fost uh, aproape unanim în ceea ce privește diagnosticul și soluțiile pentru a contribui la remedierea anumitor uh, probleme. A existat o flexibilizare a regulilor de origine în ce privește soluțiile, însă până la urmă dorim să ajungem repede la un uh, ajutor macrofinanciar care să fie generos și acordat uh, repede. Uh, Consiliul și Parlamentul s-au pus de acord asupra priorităților strategice în ce privește noile relații între Uniunea Europeană și Iordania, iar apoi negocierile legate de un acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător se vor putea într-un orizont de timp apropiat negociatorii se gândesc să procedeze poate ca și în cadrul uh, Tunisiei, să avem un uh, acord progresiv și asimetric, asta ne-am dorit. Va exista un proiect de raport și în legătură cu FMI ul în curând, iar în legătură cu acest subiect există un asentiment în ceea ce privește cele cinci modificări tehnice propuse de comisie în legătură cu formatul uh, uh finanțării FMI clasice. Uh, nu vreau să intru în uh, detalii aici, însă în orice caz e interesant să um, observăm că s-a ajuns la un uh, acord. Ora asta nu are nimic de a face cu faptul că Comisia ar trebui să fie flexibilă și inteligentă în ceea ce privește modul în care va negocia cu Iordania. Firește, contează însă să oferim un ajutor rapid și ferm uh, Iordaniei. Mă bucur de sprijinul Comisiei AFET în acest demers. Comisia pentru buget se va pronunța în următoarele zile, însă am motive să cred că ne va urma um, în uh, acest demers pe care îl gândim împreună. Practic dorim să oferim Iordaniei o asistență care se acopere nevoi de finanțare pentru 2016 și 2017. Bineînțeles, se pune și problema sumei, iar aici, după ce am discutat cu mulți colegi și cu autoritățile de la Aman și cu cei care cunosc puțin Iordania, aș propune să introducem, dacă sunteți de acord, Uh, un uh, amendament care să modifice suma acordată de FMI, să ajungem la 350 de milioane de euro. Este foarte important să avem această creștere care ar fi în interesul partenerilor noștri iordanieni. Uniunea Europeană ar dispune eventual de anumite marje de manevră pentru a, put, manevră pentru a putea să ofere o astfel de uh, sumă, un astfel de angajament. Uh, Uh, astfel de angajamente s-a discutat și la conferința de la Londra, iar aici a trebuit să cooptăm și alți uh, donatori pentru a putea să ne ținem promisiunile. Vreau să văd care e părerea colegilor în legătură cu acest subiect și uh, sper că așa cum am fost unanim în ceea ce privește diagnosticul, vom putea fi unanim și în ceea ce privește propunerile pe care vă propun să le adoptăm. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Emanuel! Niciunul dintre raportorii din umbră nu este aici, dar Daniel dorește să intervină. Ai cuvântul. În numele PP-ului și în numele colegului nostru Ceco, care n-a putut să fie astăzi aici, aș dori să mulțumesc raportorului. Ar fi bine dacă am putea să gândim împreună acest amendament. PP-ul ar dori să facă asta. Chiar trebuie să stabilizăm statele din această uh, regiune. Dacă ne gândim puțin la refugiați, uh, ar trebui să putem să ne oferim ajutorul. Cred că a venit vremea să contribuim și noi. Domnul de Sarnez. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc lui Emanuel Morel. Firește, are dreptate. Cu toții știm uh, cu ce provocare se confruntă Iordania, ales din perspectiva uh, refugiaților sau din perspectiva pierderii veniturilor din turism. Este vorba despre un context regional care, firește, nu arată bine dacă e să analizăm și bombardamentele actuale din zona Alep clar că trebuie să um, ajutăm de urgență această țară. Sunt de acord cu ceea ce a spus și raportorul nostru. E bine ca Comisia din când în când să-și țină promisiunile. Um, uneori spune că nu există jurisprudență, dar din când în când ne ascultă. Susțin în totalitate așadar ceea ce a spus raportorul și voi cosemna uh, amendamentul pe care îl va înainta pentru a spori suma uh, ajutorului acordat. Dacă Uniunea Europeană uh, în acest moment nu susține Iordania cu o sumă adecvată, cu siguranță, practic, vom da dovadă de faptul că nu am înțeles nimic din ce se întâmplă acum în această zonă. Mulțumesc, domnul Helm. Mulțumesc foarte mult. În numele raportului din umbră din partea grupului meu, aș dori să adaug ceva uh, ce nu a intrat în discuție deloc până acum. Firește că înțelegem pe deplin faptul că Iordania este afectată profund de ceea ce se întâmplă în Siria se confruntă cu un val de refugiați care părăsesc această țară și, firește, această situație are un impact uh, serios uh, asupra dezvoltării economice a acestei țări. Ca și raportorul, uh, credem și noi că trebuie să susținem Iordania. Acest sprijin este necesar. Avem instrumentul asistenței macrofinanciare și trebuie să ne gândim puțin cum funcționează lucrurile la modul general, mai ales în astfel de situații tensionate, pentru că uh, adesea le evaluăm cu ajutorul femeii, însă trebuie să ne asigurăm că facem ceea ce trebuie în astfel de situații. Apoi, la 3.2 trebuie să creăm o legătură între acordarea acestor ajutoare și respectarea drepturilor omului în uh, Iordania. Ar trebui să existe respectarea drepturilor omului în această țară pentru că au existat încălcări, uh, nu există libertatea presei, nu există o poziție critică reală. Recent, la Strasburg, uh, regele a ținut un discurs remarcabil în fața adunării plenare. Însă, cu toate acestea, noi vom avea anumite comentarii de făcut uh, și suntem gata să mai lucrăm și la amendamente pe care le vom înainta împreună cu raportori din umbră. Domnule președinte, vorbesc în numele colegului meu, Sandu Lunes, care nu este disponibil în acest moment. El ar dori să spună că Grupul recunoaște toate eforturile făcute de um, Iordania, mai ales în ceea ce privește primirea refugiaților din Siria. Știm uh, ce provocări uh, presupun uh, acest sprijin. Prin urmare, noi susținem o decizie de acordare a asistenței macrofinanciare Iordaniei. Credem că acest sprijin ar trebui să fie condiționat de folosirea corectă a fondurilor de către această țară. Domnul Nunes a spus uh, că raportorul uh, l-a abordat pentru a vedea dacă ar dori să cosemneze un amendament pentru a spori această sumă de la 200 la 350 de milioane de euro. Nu vom uh, cosemna acest amendament în acest moment, însă vom mai reflecta. În ce privește acest amendament, așteptăm uh, confirmări sau uh, informări uh, din partea Comisiei în legătură cu nevoile de finanțare externă ale Iordaniei. După ce vom primi aceste informații, ne vom decide asupra poziției noastre finale. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mulțumim foarte mult. Comisia are acum cuvântul. Doriți să spuneți ceva în legătură cu Iordania? Vă rog. Stimate domnule președinte, ați avansat repede cornea de zi și se pare că colegii noștri de la Ecofin încă n-au reușit să ajungă. Însă comentariile dumneavoastră au fost luate în calcul și uh, vă vom oferi feedback uh, dacă va fi necesar. Vă mulțumesc. Vă mulțumim întotdeauna. Emanuel. Domnul președinte, n-am înțeles chiar tot. Înțeleg însă că dezbaterea cu Comisia va avea loc altă dată. Mulțumesc uh, colegilor care au intervenit și care pun întrebări legitime, mai ales uh, cea pusă de domnul Șolț uh, cu privire la femei și ceea ce trebuie să dezbatem între noi. Sunt recunoscător colegilor care doresc să mă susțină în, în creșterea acestui ajutor pentru a putea răspunde la nevoile acestei țări. Doamna de Sarne s-a referit la aceste nevoi, vorbim despre o țară care se confruntă cu niște dificultăți considerabile. Iar Uniunea Europeană, practic, întârzie să ajute statele din uh, uh, regiune, însă care trebuie să coreleze um, promisiunile cu faptele. Oricum, mulțumesc pentru calitatea acestei uh, dezbateri și pot să spun că rămân la dispoziția Comisiei atunci când va dori să purtăm un dialog. Mulțumim. Domnul Ferro. În principiu, am putea accepta această propunere. Este una rațională. Firește, vorbim despre o țară care suportă o mare povară. Asta i-a afectat turismul și, de asemenea, și alte sectoare. Însă firește că trebuie în paralel să vedem ce se întâmplă pe plan politic în uh, Iordania. Există anumite temeri că din cauza numărului sporit de refugiați și din cauza suniților care nu uh, vin înspre Iordania, s-ar putea crea anumite probleme. Ar trebui uh, să observăm puțin ce se întâmplă și pe scena politică pentru a ne asigura că nimic nu scapă atenției noastre. Bun, raportorul spune, domnul președinte, cred că a notat toate acestea. 26 septembrie este termenul limită pentru înaintarea amendamentelor. La ora 7 seara. Următoarea ședință a noastră va avea loc pe data de 12 și 13 octombrie. Trecem la punctul 13. Aderarea la acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului. Uh, negocierile s-au încheiat pe 17 iulie 2014. Am discutat de mai multe ori uh, aceste lucruri. Am trimis o delegație ad hoc în martie 2016 acolo pentru uh, a vedea ce se întâmplă în Ecuador. Apoi am avut și o rezoluție și am încercat să insistăm uh, pe o încheiere lină a întregului proces, astfel încât uh, Ecuador chiar să nu aibă niciun fel de probleme uh, cu această lipsă existentă, lipsă existentă între acordul de parteneriat și, și acordul de liber schimb. Da, acum cuvântul uh, raportorului, domnul uh, Helmut Scholz, care ne va prezenta situația. Thank you, Chair, and you have already mentioned... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ați uh, menționat deja cele mai importante chestiuni din întreaga chestiune. Aderarea Ecuadorului la acordul Peru-Columbia cu Uniunea Europeană practic trebuie să găsim o soluție până la sfârșitul anului. Pentru că altfel, an, la anul, Ecuadorul și-ar pierde accesul la piața internă europeană. Și acest lucru ar fi o problemă economică gigantică pentru Ecuador. Și nu numai pentru Ecuador, ca țară, ci mai ales pentru toți lucrătorii din diversele sectoare economice care încearcă să contribuie pentru propășirea acestui stat. stat. Am fost în Ecuador și am păstrat și legătura cu Comisia Am dorit să ne asigurăm că acest stat își va îndeplini responsabilitățile și Comisia își va îndeplini responsabilitățile. Parlamentul European a adoptat deja o rezoluție prin care semnalizează deja care va fi poziția sa vis-a-vis -vis de această, acest proces. Au fost câteva dificultăți, există câteva provocări. În Ecuador a avut loc un cutremur în primăvara anului trecut. De aceea această țară se confruntă cu și mai multe probleme pe lângă situația economică dificilă. De aceea eu voi uh, propune în raportul meu o abordare pozitivă a Parlamentului pentru ratificarea acestui acord. Însă, după cum știți, trebuie să așteptăm decizia oficială după adoptarea în Consiliu. Și de aceea ne aflăm într-o poziție dificilă. Eu întotdeauna apără responsabilitatea Parlamentului de a verifica condițiile într-un acord, care este impactul unui acord asupra cetățenilor celor 28 de state membre, precum și impactul asupra întreprinderilor, asupra părților sociale din țara parteneră. Trebuie să înțelegem care este situația la ora actuală și faptul că această țară se confruntă cu câteva provocări adiționale. Există mai multe aspecte de care trebuie să ținem seama și votul cu privire la salvgardare, impactul acestuia asupra agriculturii și așa mai departe. Așadar, stimați colegi, când voi prezenta proiectul de raport, aș dori să fac un apel la dumneavoastră să mă ajutați să lucrăm cât mai repede pe acest document, să-l discutăm, să-l votăm, în așa fel încât să ducem la bun sfârșit procesul de ratificare la plenara din decembrie. Trebuie să putem verifica raportul înainte de întâlnirea din 29 noiembrie. Sper că sunteți de acord cu mine că trebuie să găsim un echilibru atât între interesele cetățenilor Uniunii Europene cât și ale Ecuadorului. Mulțumesc că acum voi da cuvântul raportorilor din umbra. Daniel are cuvântul. Mulțumesc, stimați colegi. Domnul Fisas, raportorul din numărul de la PPE, așadar aș dori să dau citire comentariilor sale în engleză. PPO-ul își menține angajamentul pentru concluzionarea acestui acord până la sfârșitul 2016. Deci, regimul GSP Plus a expirat pentru Ecuador și negocierile au s-a terminat în 2014. PP consideră că acest acord uh, poate să consolideze poziția Uniunii Europene în America Latină. Cele trei țări andine incluse vor fi mai bine integrate așadar. Dacă se semnează acordul pe 11 noiembrie, grupul dorește să voteze pentru în plenare din decembrie. În ceea ce privește planul de acțiune, grupul a citit planul ecuadorian în acest sens, apreciem dorința Guvernului de a îmbunătăți sistemul, așa cum a sugerat Parlamentul European în rezoluția sa din noiembrie 2015. Vom urmări cu atenție procesul și vom da dovadă de încredere reciprocă, la fel cum uh, facem și cu celelalte țări andine. Recunoaște măsurile Ecuadorului vis-a-vis -vis de TBT și SBS. Ecuadorul trebuie să își elimine cotele de import de mașini pentru că aceste cote au un impact negativ asupra industriei europene. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru SND. voi vorbi eu și voi spune că pe noi ne interesează să ne asigurăm că, într-adevăr, va avea loc aderarea Ecuadorului la acordul respectiv. Sperăm că nu vor exista consecințe negative pentru Ecuador. Noi am dorit să consolidăm dialogul nostru cu Ecuadorul prin intermediul acestui acord. Există acest aspect de dialog cu societatea civilă și punere în aplicare a tuturor, a tuturor aspectelor care țin de sustenabilitate. Însă, în momentul în care Consiliul chiar va lua efectiv o decizie în luna noiembrie, atunci eu cred că trebuie să ne asigurăm că procesul de ratificare va avea loc în luna decembrie, înainte de plenară. Domnul Salade, Zahradil are cuvântul. Mulțumesc! Noi am sprijinit întotdeauna acest acord și suntem uh, în favoarea sa și mai mult acum, când constatăm că se înrăutățește pe plan mondial uh, situația pentru liberul schimb de bunuri și servicii. De aceea noi considerăm că aderarea Ecuadorului la acest acord comercial vine la momentul oportun, dorim să se desfășoare cât mai repede. Este un acord bun pe Europa pentru întreprinderile europene, deoarece deschide o nouă piață de desfacere pentru sectoare industriale importante. Printre acestea se numără sectorul automobilelor, sectorul uh, băuturilor alcoolice și așa mai departe. Credem că este un acord bun și pentru Ecuador, va fi un factor de creștere economică în Ecuador, acest acord. Și va contribui și la lupta împotriva sărăciei, mai ales a sărăciei extreme în zonele, în zonele rurale. Aș dori să subliniez faptul că există și un aspect de dezvoltare foarte important în acest acord de aderare al Ecuadorului. Uniunea Europeană este piața principală a exporturilor nepetroliere ale Ecuadorului. Multe IMM-uri din Ecuador exportă în Europa. Ne mulțumește faptul că acest proces a fost accelerat. Noi credem că putem ratifica acordul până la sfârșitul lui 2016. Astfel vom putea evita o perioadă în care Ecuadorul nu are un acord comercial cu Uniunea Europeană. Un ultim comentariu aș avea. Aș dori să adresez o întrebare fie raportorului, fie comisiei. Care este starea actuală pentru Columbia și uh, Peru? Care este situația cu aceste două țări? Există dificultăți cu ele sau nu? Ar fi util de știut. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorul pe această temă. Noi îl sprijinim în întregime. Mulțumesc! Mai sunt deputați care doresc să ia cuvântul? Se pare că nu. Dau cuvântul comisiei. Mulțumesc. Am câteva comentarii din partea comisiei. Și noi considerăm că este foarte important ca Ecuador să adere la acest acord comercial cât mai repede. Ne bucură faptul că Parlamentul sprijină la INTA această abordare. Îmi doresc să felicităm Ecuadorul pentru eforturile lor din ultima lună, în așa fel încât să rezolvăm problemele comerciale actuale în pregătirea aderării lor. Eforturile lor au fost foarte bune Am constatat însă că mai există cale lungă încă pe anumite probleme. De exemplu, cotele de import la mașini. Am subliniat această problemă, am spus că ne îngrijorează foarte tare și am solicitat Ecuadorului să ne asigure de faptul că ele vor fi eliminate. Mai mulți uh, deputați au subliniat și ei cât de important este acest lucru. În ceea ce privește Columbia și Peru, Avem o relație foarte bună cu cele două state, pe plan tehnic. Semnele pe care le-am primit până acum ne arată că și Columbia va fi pregătită să semneze protocolul de aderare la data la care va semna și Consiliul. Acestea sunt semnalele pe care le-am primit uh, Bineînțeles, Columbia și Peru trebuie să confirme în mod oficial și ele acest lucru. Mulțumesc foarte mult! De la Consiliu avem uh, vreo veste în ceea ce privește procedura. Termenul este 11 noiembrie, parcă. Termenul 11 noiembrie chiar este uh, bătut în cuie. Comisia. Am înțeles uh, că, într-adevăr, pe 11 noiembrie va fi termenul. Comisia a încercat să solicite Consiliului să grăbească un pic procesul și dezbaterea. Am dorit ca semnătura să aibă, semnarea să aibă loc chiar în octombrie, însă se pare că termenul actual este 11 noiembrie. Nu am primit semnale uh, diferite. Mulțumesc. Helmut are cuvântul. Sper să se îndeplinească ce a spus Comisia și să sperăm că nu ne vor pune piedici cei de la Consiliu, pentru că abordarea Parlamentului și a INTA și a președintelui a fost să mizeze pe uh, contactul uh, cu uh, instituțiile de acolo pentru a uh, pentru a îmbunătăți lucrurile. Partea ecuadoriană ne-a prezentat un raport foarte detaliat cu privire la realizările de până acum și la planul de măsuri pe care urmează să îl pună în aplicare pentru a aprofunda dezvoltarea acestei țări. Acest raport ne ajută foarte bine să înțelegem în ce fel pot ei, pot, pot ei să contribuie la rezolvarea problemelor subliniate de uh, statele membre. Doresc să pună în aplicare măsuri pentru soluționarea problemelor economice, dar și alte probleme uh, legate uh, de uh, garantarea balanței de plăți și așa mai departe. Este clar că aceste lucruri trebuie să se facă în Ecuador și conform calendarului uh, um, propus la OMC, dar uh, și noi trebuie să le stăm alături pentru a pune în aplicare aceste măsuri pe care ei le-au ales. Eu sper că cei de la Consiliu se vor ține de promisiune și că 11 noiembrie va rămâne termenul limită în care vor fi prezentate concluziile cu privire la protocolul de aderare. Dacă nu se va întâmpla asta, atunci avem o problemă. Și această problemă trebuie să fie rezolvată de noi toți. Uh, și Uniunea Europeană și, și uh, cele trei state cu care avem acest acord. Știu că nu este foarte ușor să uh, avem un astfel de acord și să primim o nouă țară, însă dacă re- rezultatele nu, vom fi, nu vor fi cele pe care le-am discutat vreme de ani de zile, atunci vom fi eșuat. um, și asta va marca în mod negativ imaginea Uniunii și uh, dorința noastră de a fi un partener bun pentru țările cu care avem acorduri. Și sper, deci, că și statele membre, adică Consiliul, se vor ține de cuvânt. Să vedem ce va face Consiliul, ce concluzii va adopta și apoi să acționăm cât se poate de rapid. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Helmut își va prezenta raportul, proiectul de raport la următoarea reuniune INTA și să, sperăm, să sperăm că avem concluziile Consiliului în 11 noiembrie și că vom putea adopta raportul în 28-29 iunie, noiembrie, îmi cer scuze, și să-l votăm în decembrie în plen. Mulțumesc foarte mult. Următorul punct de pe ordinea de zi este o discuție referitoare la viitoarele relații comerciale cu Turcia. Această parte se va desfășura cu ușile închise. Așadar, aș dori să îi rog pe cei care nu ar trebui să participe la această parte cu ușile închise să părăsească sala membrii, președintele delegației pentru relația cu Turcia, secretariatul, serviciul juridic al Parlamentului și reprezentanții oficiali ai grupurilor politice au voie să rămână. Toți ceilalți sunt rugați să părăsească sala, vă rog frumos.